Stimate colege, stimați colegi, îmi cer scuze că începe mai târziu. Am avut o problemă, Lislin, din motive de sănătate, nu poate să participe, nici eu însă nu am putut să vin mai devreme pentru că trebuia să respect uh, o altă întâlnire stabilită. Îmi cer scuze că începem cu o întârziere de aproape o jumătate de oră. Nu am putut să rezolvăm lucrurile altfel, secretariatul s-a străduit foarte mult să găsească o soluție. Vă propun să începem cu punctul 31. Pe marginea raportului colegului de Rosa, este vorba despre serviciile sociale și colegul de Rosa a întocmit un raport, avem un prim schimb de opinii. Înainte de toate îi dau cuvântul uh, domnului de Rosa. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Nu este greșeala dumneavoastră că începem atât de târziu. Se poate întâmpla. Acest raport este despre viitorul serviciilor sociale. Există un consens larg în Europa că serviciile sociale sunt în centrul modelului social european. Și suntem conștienți de faptul că încă nu există o bună funcționare în ce privește interacțiunea pe plan comunitar și statele naționale în ce privește serviciile sociale. Există servicii care eh, nu sunt doar esențiale pentru utilizatori, dar sunt esențiale și pentru uh, afaceri, pentru întreprinderile mici, pentru calitatea, uh, nivelul uh, social al statelor noastre pentru calitatea vieții în ultimă instanță și au fost efectuate o serie întreagă de cercetări uh, în legătură cu condițiile sociale existente. Este important să analizăm acest subiect. Să vedem unde ne aflăm, cum putem să progresăm pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale au avut loc dezbateri îndelungate încă înainte de venirea mea în uh, Parlamentul European, în legătură cu serviciile în general, au fost făcute o, o serie întreagă de definiții în legătură cu serviciile non-economice, alte tipuri de servicii. Serviciile sociale sunt și uh, atât uh, non-economice cât și economice și este greu de stabilit o delimitare între ele. Cred că lucrurile trebuie analizate de la un caz la altul. În, al, în anul 2007, raportul Ferrero a, s-a ocupat de acest domeniu și s-a propus un forum bianual care ne oferă ocazia să revizuim cu o anumită regularitate evoluțiile în acest domeniu. Cu câteva luni în urmă a avut loc un asemenea for condus de președinția belgeană și au fost uh, făcute 15 uh, recomandări în legătură cu modul în care Uh, ar trebui să acționăm pentru a progresa. Eu doresc uh, să includ aceste recomandări în raportul meu trebuie să ținem seama de punctele de vedere ale părților direct interesate, să includem inclusiv uh, societatea civilă, autoritățile locale, organizațiile de afaceri și opiniile lor. Am avut o audiere în acest domeniu și mi s-a părut că această audiere a fost foarte utilă. Deci eu încerc să am o abordare pragmatică. Nu doresc să fragmentez opiniile din Parlament în ce privește serviciile sociale, pentru că, din punctul meu de vedere, există un consens între instituțiile noastre, Consiliul, Comisia și Parlamentul, în ce privește importanța serviciilor sociale în general. Circumstanțele noi criza economică și bancară uh, care a izbucnit în 2008 și care a exercitat uh, presiune asupra uh, finanțării acestor servicii sociale, creat probleme. Noi trebuie să găsim modalități de a aborda la modul general această problematică și în raportul meu ă, sper să găsesc formule pentru a ne adresa acestei probleme. Cred că tratatul de la Lisabona a adus o schimbare în bine, pentru că ă, economia ă, socială de piață trebuie să înglobeze politicile sociale ale Uniunii Europene și articolul 9 și articolul 3, evident, uh, au prevedere în acest sens. Se descrie tipul de Europa pe care ne dorim noi și sunt lucruri fundamentale pentru ceea ce trebuie noi să întreprindem. De asemenea, articolul 14 care uh, vorbește despre posibilitatea ca Uniunea Europeană să elaboreze un cadru general de reglementare. După aceea există și protocolul 26 uh, care prevede uh, formule pentru statele membre pentru a organiza aceste servicii sociale astfel încât ele să se poată dezvolta într-o manieră cât mai fericită. În ce privește regulile de achiziții publice, și ele au un impact important, pentru că de multe ori Curtea Europeană de Justiție este confruntată cu spețe care uh, tratează conflicte între, uh, conflicte între întreprinderi private și autoritățile publice în uh, ce privește prestarea anumitor servicii. Eu cred că au existat uh, hotărâri bune și poate și hotărâri greșite în legătură cu aceste dispute. Trebuie să existe totuși un pachet de reguli care să constituie un prag în ce privește serviciile publice. Trebuie să uh, găsim definiții pentru uh, adăposturile sociale, de pildă. Dacă uh, ele sunt destinate celor aflați sub un anume prag de sărăcie, ce doresc eu să fac, deci este să am o abordare pragmatică. Mi-aș dori să am colaboratori uh, internaționali uh, trebuie să dispunem, sigur, de propuneri de uh, directivă în ce privește serviciile publice. Nu știu dacă voi avea succes, nu voi avea succes în a solicita așa ceva. Oricum, cred că vom progresa în ideea furnizării unor servicii publice de înaltă calitate. Care sunt preocupările stakeholderilor? Trebuie să mă adresez lor, să îi abordez într-o manieră cât mai practică, să obțin propuneri. Eu nu am pretenția de a fi perfect în ceea ce îmi imaginez. Trebuie să Uh, ne bazăm pe criteriile care uh, sunt incluse în tratat, pentru că tratatul este baza activității noastre. Am avut un forum uh, privind serviciile sociale de interes general. Ați fost al treilea forum. Acum ne dorim un al patrulea forum și uh, ne dorim să jucăm un rol important în cadrul acestui uh, forum, uh, să fim principalii jucători, să spun așa. Cred că este nevoie de un mecanism care să impună o dinamică în acest proces în legătură cu problemele pe care le-am identificat eu și alți colegi, acolo unde se impune în primul rând un progres Trebuie să formăm o echipă operativă în care să fie reprezentate toate părțile direct interesate, inclusiv direcțiile generale ale Comisiei, dar și uh, organizațiile sociale de uh, toate tipurile, autoritățile locale. Poate că există și alte organisme care nu sunt neapărat uh, reprezentative, dar care sunt uh, implicate în prestarea unor servicii sociale. Trebuie să acționăm cât mai transparent posibil, să fim deschiși, pentru că aceasta va constitui pentru noi un test. Trebuie să identificăm problemele, să vedem cum pot fi ele abordate, cum pot fi îmbunătățite lucrurile, cum putem crea o dinamică din aceasta progresistă. Iar această echipă operativă ar trebui să prezinte un raport um, pentru cel de-al patrulea forum într-un interval de doi ani. Deci trebuie să găsim modalități prin care să venim în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor europeni care au nevoie de aceste servicii și inclusiv pentru întreprinderi care de asemenea sunt beneficiare ale acestor servicii. În plus, ele sunt legate de nivelul de educație în Europa. Noi ne dorim un serviciu de sănătate de înaltă calitate și ușor accesibil pentru că toate aceste servicii sunt fundamentale. Astăzi uh, s-a vorbit mult despre investiții în creșterea economică a Europei. Eu cred că serviciile publice trebuie să fie locomotiva și de asemenea elementul de atracție pentru serviciile pentru această dinamică socială. Dar oricum nu vreau să impun punctul meu de vedere altcuiva. Trebuie să vedem care trebuie să fie rolul serviciilor publice, cum pot investițiile private să furnizeze locuri de muncă în acest domeniu pentru a furniza produsele de care societatea are nevoie. Deci, Mă refer, deci, la un asemenea cadru uh, legal uh, voluntar, insistând pe ideea că el va fi opțional, că el uh, trebuie să se creeze voluntar, trebuie să atragem statele membre la acest demers și el poate să devină o bază pentru atingerea unui nivel mai înalt în acest domeniu. Cred că este nevoie să existe niște criterii sociale mm, privind calitatea acestor servicii, nu doar în ce privește calitatea pentru cei care sunt lucrători în acest uh, domeniu al serviciilor publice, ci și uh, în ce privește calitatea pentru beneficiari. Trebuie de asemenea să ne gândim la serviciile publice eh, sociale publice și la serviciile sociale private, furnizate de uh, organisme private, pentru că în ambele cazuri uh, trebuie să fie respectate niște criterii de calitate. Deci acestea uh, sunt așteptările mele uh, vis-a-vis -vis de acest raport și sper să, am, uh, să primesc multe sugestii din partea dumneavoastră și să ne putem baza pe un consens în ce privește necesitatea de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice. Mulțumesc! Mulțumim raportorului nostru și Ajungem acum la raport la intervențiile raportoarelor din umbră, Regina Mastos din partea PPE. Obrigada, senhora Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să mă exprim pe scurt și clar, dat fiind uh, prezentarea raportorului nostru, pe care îl felicit pentru uh, documentul uh, elaborat și vreau să vă spun că salut această abordare pragmatică de care ne-a adus cunoștință. Această abordare liniștește, să zicem, potolește uh, o dezbatere ideologică, o dihotomie care uh, ar putea să se aprinde în astfel de momente și care, până la urmă, capătă o formă mai subtilă de înțelegere și de perceperea importanței pe care o reprezintă acest subiect în acest moment de criză economică, socială, uh, financiară și e nevoie de o astfel de subtilitate în abordarea serviciilor de interes general economic. Este nevoie de aceste servicii pentru co- coeziunea teritorială și socială și știm foarte bine că serviciile ca, pe care le folosesc cetățenii în viața lor de zi cu zi, în ceea ce privește asistența socială, sănătate, transport, alimentare cu apă și așa mai departe, care alcătuiesc calitatea vieții și demnitatea vieții cetățenilor mai vulnerabili sau mai puțin vulnerabili, toate acestea sunt asigurate uh, de acest sector. Iată de ce e nevoie să avem grijă, dar fiindcă știm că acest sector uh, are o implicație directă și precisă uh, din partea statelor membre și din partea comunităților locale și regionale. În acest sens uh, uh, și în modul în care definim noi serviciile de interes general, este vorba de competențe care țin de statele membre și aici este vorba de apropiere, de de trăsătura de apropiere a acestor servicii. Iată de ce un, un, un cadru juridic nu este de dorit la nivel european dacă nu există un temei juridic care să limpezească lucrurile, dar uh, nu putem să, dar nu neapărat o directivă cadru care să impună lucruri de, uh, la toate nivelurile în ceea ce privește organizare, finanțare și competențele și structura acestor servicii de interes general. Noi ne dorim ca aceste servicii să fie de calitate și accesibile, asta în primul rând. Suntem conștienți de faptul că acest uh, lucru este se poate face mai bine la nivelul statelor membre și la nivelul autorităților locale și regionale. Știm foarte bine că în momentul actual de criză și uh, domnul uh, raportor a subliniat acest lucru în mod special, avem, uh, iată, două, două momente noi după 2007, după raportul Freira. Avem, ne-am confruntat cu criza financiară, care ne, care ne necesită mai multă grijă și precauție în ceea ce privește aceste servicii și avem uh, și un tratat care pune accent pe economia socială de piață și care dă un temei juridic care ne mulțumește pe noi. Este vorba de încadrarea sectorială care poate să fie prevăzută prin intermediul uh, uh, articolului 14, ceea ce propun și eu. Iată de ce eu propun ca uh, noi să urmăm această cale a abordării pragmatice, să nu avem idei preconcepute în ceea ce privește organizarea pe care o alocă statele membre membre în acestor servicii. E vorba și de intervenția sectorului privat uh, în funcționarea și în furnizarea acestor servicii, atâta timp cât acestea sunt asigurate, trebuie să însoțim uh, progresele realizate, dar uh, uh, trebuie să și răspundem îngrijorărilor exprimate de părțile implicate care merg în acest sens, fiindcă noi ne dorim să asigurăm caracterul universal, accesibil, incluziunea socială, eficiența și eficacitatea acestor servicii. Noi suntem receptivi uh, la ideea un, instituirii unui grup special uh, cu uh, reprezentanții care s-au propus și unele dintre amendamentele pe care le-am depus merg în acest sens pentru a ne aduce ajutorul acestei abordări pragmatice care se dovedește foarte important acum într-o perioadă în care toți cetățenii europeni uh, recurg uh, mult mai frecvent la aceste servicii de interes general. Uh, iată ce doream să vă spun. Vă mulțumesc. vielen Dank. Mulțumesc. Următoarea intervenție din partea verzilor. Je voudrais remercier... Euh, Aș dori să mulțumesc euh, domnului raportor pentru activitatea desfășurată care acoperă punctele cheie discutate la forumul privind serviciile sociale de interes general. În primul rând, consider că trebuie să fim vigilenți ca statele naționale membre să se angajeze să respecte uh, Uh, partea din buget alocată serviciilor sociale. Statele membre trebuie să se angajeze să aibă bugete constante în această privință. Apoi, în ceea ce privește repartizarea bugetului, cred că taxa pe tranzacțiile financiare poate fi un mijloc de finanțare a acestor servicii. Trebuie să fim și mai vigilenți în ceea ce privește introducerea unor criterii, cum ar fi cele calitative, privind uh, aspectul social, dar și cel al mediului. Constatăm din ce în ce mai mult că nu există voluntariat în această privință. Trebuie ca legislația europeană să recunoască faptul că serviciile publice funcționează după o logică uh, care nu este comercială, după părerea mea. Deci nu este vorba de o logică a profitului, a o logică de piață. Sănătatea cetățeanului depinde de calitatea serviciilor publice. Doresc să subliniez de asemenea recunoașterea bazelor juridice privind cooperarea teritorială și parteneriatul public-public în ceea ce privește criteriile calitative de care vorbesc, trățite condițiile de muncă, să existe muncă egală la salariu egal și există nevoia unei directive în această privință la care se lucrează de mulți ani întrebarea care se pune este ce vom face după raport, la ce rezultate tangibile se va ajunge, ce vom prezenta cetățenilor. În numele verzilor, voi încerca să aduc răspunsuri clare atunci când va fi vorba de amendamente. Mulțumesc! Yeah. Wir haben, uh, weiteren... Äh, Domnul Farber are cuvântul acum și îl rog să respecte un eh, timp scurt de intervenție. Já mám obavu, aby se z té zprávy, Mulțumesc. Acest raport care urmează să fie schițat de domnul De Rosa n-ar trebui să uh, rămână în formulări foarte vagi. Trebuie să spunem foarte clar că privatizarea serviciilor uh, are uh, rezultate variabile în diversele țări. S-ar putea ca lucrurile la un moment dat și să se înrăutățească. Vielleicht versuchen Sie Vorbitorul este rugat să reia ideea. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că este vorba despre privatizarea serviciilor publice, dar uh, de multe ori rezultatele sunt îndoielnice, serviciile devin uneori mai scumpe și calitativ mai proaste. Sigur că atunci când produci bunuri, uh, uh, trebuie să ții seama dacă există și o cerere pentru produsele tale. Modul în care a început privatizarea în, uh, a serviciilor um, la uh, noi însă a dus la rezultate mai proaste. Eu nu aș vrea ca acest raport să mizeze foarte mult pe această privatizare, să rămână în formulări foarte vagi. Elisabeth Morange are cuvântul. Si, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să salut uh, activitatea colegului de Rosa în cadrul grupului de lucru permanent între sindicaliști europeni și Parlamentul European am avut ocazia să discutăm această temă și dezbaterea a fost uh, bogată ceea ce a permis domnului de Rosa să țină seama de observațiile respective. Susțin părerile doamnei Bastos și, de asemenea, colegei care a vorbit după. Trebuie să fim foarte atenți pe plan european. Nu putem cere totul doar statelor membre. Nu putem spune că bugetele naționale trebuie să fie mai bine gestionate și mai echilibrate nu putem spune ă, veți fi sancționați dacă nu veți respecta obiectivele fixate. S-a spus, trebuie ca statele membre să se angajeze să mențină nivelul de angajare în serviciile sociale. Dacă dorim să fim luați în serios, nu putem cere statelor membre să facă totul Sigur că ne putem pune de acord asupra unor adevărate servicii sociale de interes general care să funcționeze corect atât în mediul urban cât și în cel rural. Am avut ocazia să discut despre aceste elemente cu raportorul, dar vreau să subliniez că nu putem face presiuni pe toate planurile pentru că acestea vor, se vor îndrepta împotriva cetățeanului european, iar percepția despre Europa nu ar fi cea mai bună. Să fim realiști, deci. Dank. Jetzt. Mulțumesc. Aș vrea să dau cuvântul acum reprezentantei Comisiei, doamna Conceta Coltrera. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you. I would like first of all to... Mulțumesc să doresc să-l felicit pe domnul de Rosa pentru acest raport foarte interesant care analizează la modul cel mai serios sectorul serviciilor sociale și punctele de vedere ale părților direct interesate. Comisia va urmări cu mare interes dezbaterile pe marginea acestui proiect de raport. Suntem cu toții de acord că serviciile sociale sunt esențiale pentru societățile europene și uh, așa cum s-a spus și în comunicarea noastră din 2007, în care am identificat obiective și principii de organizare a serviciilor sociale, aceste servicii joacă un rol preventiv și în același timp care consolidează coeziunea socială ele nu trebuie să fie privite ca o cheltuială pentru Uniunea Europeană, ci ca o investiție pentru Uniunea Europeană. Și mă bucur să constat că această idee este, va fi preluată în raport și sper să existe un consens uh, în ce privește această idee. Doresc să vă amintesc că organizarea și finanțarea serviciilor sociale ține de uh, competența statelor naționale dar Comisia organizează statele naționale în ce privește um, buna calitate și eficacitatea uh, serviciilor sociale uh, uh, vom colabora cu Comisia pentru Protecție Socială în ce privește configurarea acelui grup operativ și uh, vom acționa în favoarea implementării acelui cadru uh, opțional voluntar pe care l-a menționat domnul de Rosa uh, pentru că uh, trebuie înțelese mai bine o serie întreagă de reguli pe baza cărora funcționează piața, dar și sistemul de achiziții publice. Cum se derulează activitățile economice? În 2007 am publicat documente privind achizițiile publice. Ne dorim de asemenea să existe niște servicii interactive de informare. Cetățenii vor putea să ne adreseze întrebări în legătură cu modul în care lucrurile funcționează și vom avea și linii directoare, un ghid în ce privește uh, regulile uh, pieței. Deci, uh, în felul acesta, reglementările europene vor putea fi mai lesne accesate și înțelese. Dar eu cred că uh, momentul uh, elaborării acestui raport este foarte fericit ales, pentru că mm, noi suntem preocupați preocupați de regulile uh, privind achizițiile uh, publice, dar în același timp și de achiziții uh, pe plan privat. Va exista o carte verde, un document verde care, de altfel, cu câteva săptămâni în urmă a fost configurată. În ce privește achizițiile, deci propunerile există deja în acest text și este important să vedem uh, unde putem găsi un consens pe marginea acestor propuneri. Aș dori să mai spun ceva și probabil că domnul De Rosa nu va fi deloc surprins de acest lucru. Suntem uh, puțin sceptici în ce privește un grup operativ în care să fie prezente toate părțile interesate, un asemenea grup operativ multiplu, să spunem așa. Eu cred că trebuie să ne bazăm pe ceea ce în fel există deja ca numitor, numitor comun. Pentru că eu cred că uh, am fost uh, deja suficient de transparenți, iar forumul care a fost înființat uh, poate fi un cadru foarte bun pentru a discuta modalitățile de îmbunătățire a serviciilor sociale. A fost uh, publicat un raport interesant pe care l-ați și menționat în proiectul dumneavoastră și uh, cred că putem uh, continua în această comisie să dezbatem aplicarea acestor reguli comunitare, dar, uh, repet, momentul este foarte important pentru că vor exista și demersuri de îmbunătățire. Președinta, mulțumim comisiei și îi dau cuvântul acum din nou raportorului de Rosa. Mulțumesc foarte mult. Nu am prea multe de adăugat, pentru că Sigur, membrii comisiei noastre vor trebui să se întoarcă în grupurile lor politice, să discute despre ceea ce ne propunem noi să facem aici. Sunt bucuros să constat că toți cei care au vorbit uh, au salutat uh, demersul de a elabora un asemenea raport și Sigur, vor exista amendamente, este în natura uh, lucrurilor, dar eu sper să putem găsi un consens. Bineînțeles că nu uh, ne propunem să producem ceva ce nu ne va duce nicăieri în cele din urmă. Trebuie să creăm prin acest raport o valoare adăugată. Uh, Uh, pentru a da curs așteptărilor uh, cetățenilor. Și parlamentarii au acum această putere de codecizie. Salut punctele de vedere exprimate de reprezentanta Comisiei. Sigur că sunt conștient de faptul că există o rezistență la nivelul Comisiei vis-a-vis de acea, acel grup operativ multilateral. Dar eu cred că este nevoie de un asemenea organism pentru a putea progresa în acest domeniu. Și uh, eu cred că uh, uh, Până acum, uh, cei care au lucrat în acest domeniu, uh, neavând în grupul lor uh, reprezentanți ai adevăraților stakeholder, um, au fost suficient de transparenți și progresele nu au fost, din punctul meu de vedere, satisfăcătoare. Dacă ne dorim o dinamică în acest proces, stakeholderii trebuie să aibă posibilitatea să interacționeze. Și eu cred că trebuie să uh, avem o formulă de lucru dinamică. Pe, și cred că ar fi un element cheie al acestui raport. Trebuie să ne deschidem. Trebuie să fim transparenți. Trebuie să fim uh, participativi, deschiși altfel nu va fi decât un grup care lucrează în spatele ușilor închise și uh, nu va putea să uh, impună o dinamică acestui proces. Dar sigur că merită să uh, mai discutăm despre acest lucru. Am primit deja răspunsuri de altfel din partea unor stakeholder pe care i-am consultat și am comentarii din partea lor. Dar acesta este natura lucrurilor. Cred că există și o, uh, un termen limită pentru depunerea amendamentelor, care este însă încă în luna aceasta. Mulțumesc, intervine președinta, vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Foa de parcurs este următoarea. Săptămâna viitoare, pe 23 martie, avem uh, termenul limită pentru depunerea amendamentelor și dezbaterea pe marginea amendamentelor va avea loc pe 13 și 14 aprilie în cadrul ședinței comisiei noastre. Vom adopta amendamentele pe 24 și 25 mai și acest raport ar trebui să intre uh, în plenara din iunie la vot încheiem acest subiect aici și trecem la punctul 32. Aici este vorba despre mobilitatea lucrătoarelor și lucrătorilor și raportor este domnul Ungureanu de la PPE și îi dau cuvântul. Thank you, Madam Chair. Um, this report deal... Mulțumesc, doamna președinte. Este vorba despre o chestiune foarte importantă, clar, mobilitatea lucrătorilor. De 10 ani, Uniunea Europeană dezbate um, beneficiile și provocările pieței uh, unice cu um, libera circulație a capitalurilor, uh, serviciilor uh, persoanelor și, bineînțeles, lucrătorilor. Și faptul că încă mai discutăm astăzi despre libera circulație a lucrătorilor um, pune sub semnul întrebării realizările de până acum. După comunicarea Comisiei, problemele care se confruntă lucrătorii în această migrație profesională devin din ce în ce mai clare comunicare se indică starea de fapt, dar nu se iau măsuri, nu se propun măsuri în ceea ce, și nu se propune a situației. Eu aș dori să ne să ne adres, să ne ocupăm de cele mai uh, um, presante probleme și să găsim soluții. Eu um, Uh, cred că ar trebui să ne concentrăm asupra faptului, asupra încercării de a explica cetățenilor uh, de ce și cum vom reuși să nu existe efecte devastatoare asupra lucrurilor de muncă odată ce vom înlătura toate barierele în calea uh, liberei circulații a, a lucrătorilor. Și nu avem de ce să, mă, să păstrăm aceste bariere. Și așa cum a spus domnul De Rosa, nu este vorba de politică și ideologie, uh, este vorba de, econom- de aspecte economice până la urmă. Documentele și uh, datele provenite de la Comisie ne arată deja uh, foarte clar modul în care mobilitatea lucrătorilor a avut uh, per total un efect pozitiv în Uniunea Europeană. Deci nu avem nevoie de ce să, nu, nu avem de ce să ne temem de un val de lucrători din estul Europei. De ce? Fiindcă un loc de muncă într-o altă țară aduce cu sine noi costuri uh, și greutăți de învățarea unei noi limbi, de adaptare la o nouă cultură, uh, iar această trecere, tranziție, nu este deloc ușoară pentru toată lumea. În al doilea rând, cei care se mută în scop profesional într-o altă țară nu fac acest lucru pentru a deveni o povară. Ei uh, umplu un uh, gol pe piața muncii. O să mă refer la cele două directive, 38 și 36, cele mai importante uh, documente legislative în acest domeniu, care Uh, se ocupă, care încearcă să elimine barierele care, barierele care există pentru membrii familiei um, uh, și în ceea ce privește diplomele, de, diplomele și calificările. Cred că trebuie, în încercarea noastră de a gestiona starea de fapt actuală, să încercăm să, să facem, uh, să umplem golurile din legislația națională cu strategii europene. Am căzut deja la un acord în acest sens cu Comisia. O și un alt uh, element, uh, libera circulație a lucrătorilor înseamnă coordonare între politica muncii și uh, învățământ, uh, fiscalitate și așa mai departe și alte politici care uh, altfel ar putea să reprezinte piedici pentru cei care doresc să își exercite drepturile profesionale. Pe mine mă îngrijorează efectele pe care le-ar putea avea viitoarea strategie UE 2020 asupra liberei circulații a lucrătorilor, uh, avem nevoie de o mai bună exercitare a acestor drepturi, iar uh, acestea trebuie să fie incluse într-un fel sau altul în strategia UE 2020. Din punct de vedere uh, aici, uh, mobilitatea profesională și geografică sunt foarte importante pentru atingerea obiectivelor noastre de ocupare, iar generatoarele de locuri de muncă, cum ar fi IMM-urile, dar și uh, sectorul uh, educației și învățământului ar trebui să primească mai multă atenție. Trebuie să ne dăm seama care sunt, cine de fapt uh, este de partea noastră și cine nu. Și trebuie să eliminăm piedicile administrative nejustificate. Aceasta trebuie să fie o altă prioritate a noastră. Iată, deci, o trecere în revistă a acestui subiect. Sunt deschis părerilor dumneavoastră Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum raportorii din umbră, de la grupul S și D, doamna blinkevici sper, spune președinta că am rostit corect acest nume. Ok. Ačiū labai, panui Mulțumesc foarte mult domnului raportor, domnului Ungureanu. Eu um, sprijin principalele idei expuse în raportul domniei sale, precum și măsurile uh, și măsurile enunțate acolo. Suntem cu toții de acord că libera circulație a lucrătorilor reprezintă una dintre principalele libertăți ale cetățenilor europeni. Aici uh, nu ar trebui să existe niciun fel de discriminare, iar lucrătorii care se mută dintr-un stat UE în altul ar trebui să poată, să-și poată exercita aceleași drepturi peste tot fie că este vorba de drepturi care țin de domeniul social, de domeniul educației sau de cel al sănătății. Toți lucrătorii ar trebui să beneficieze de șanse Uh, egale și aceleași uh, șanse și ocazii ar trebui să le fie disponibile și membrilor familiilor lor. Dar haideți să vedem cum stau lucrurile în realitate. Din păcate, adesea se încalcă drepturile lucrătorilor. Prea adesea, lucrătorii care vin dintr-un alt stat membru sunt ținta discriminărilor. În primul rând, uh, acest lucru se întâmplă din cauza faptului că nu cunosc limba țării unde s-au mutat, nu cunosc sistemul juridic, legislația eh, statului gazdă, trec printr-o perioadă de adaptare și patronii profită de aceste lucruri. Primesc salarii mai mici și nu primesc garanții sociale, asigurare socială. Ceea ce mă îngrijorează pe mine foarte mult și mi-am dat seama că această problemă există uh, în cadrul activității mele la Ministerul de Afaceri Sociale din Lituania este faptul că acești oameni sunt adesea angajați ilegal sau uh, operează în această economie gri. Cred că um, combaterea unei astfel de ocupări trebuie să fie una dintre principalele noastre priorități, fiindcă uh, lucrătorii ilegali nu plătesc impozite și, pe de altă parte, nu au asigurări sociale, ceea ce reprezintă un pericol pentru statele membre. Acest lucru reprezintă un aspect foarte important asupra căruia ar trebui să ne concentrăm. Și încă un lucru, sunt, foarte, sunt într totul de acord cu domnul raportor când spune că a venit vremea să, să discutăm despre perioadă de tranziție pentru libera circulație a lucrătorilor, dacă avem nevoie de ele sau nu. Uh, iată, au mai rămas Bulgaria și România, chiar dacă pentru 8 state membre această perioadă de tranziție uh, încetează în curând, uh, iar statisticile ne arată că statele membre care nu au aplicat nicio, nu au folosit nicio perioadă de tranziție, nu sunt uh, dezamăgite și nu se plâng uh, de venirea muncitorilor, lucrătorilor din noi state membre. Cred că acest aspect ar trebui să fie analizat de acele state membre care în continuare aplică perioade de tranziție. Haideți să nu ne temem uh, să, revi- să revizuim tratatele de aderare. Acest uh, lucru este foarte important uh, din încă un motiv, și anume, adesea se spune că Uniunea Europeană nu este o singură familie, o familie unitară. Se dă impresia că există aceste standarde duble în Uniunea Europeană. Avem, uh, avem în Uniunea Europeană un, niște cetățeni care sunt mai buni decât alții și ar trebui să ne aplecăm asupra acestui aspect. Am înaintat în acest sens uh, o întrebare scrisă comisarului Andor și acum câteva luni am primit un răspuns în care mi se spune că Comisia Europeană solicită statelor membre să își revizuiască aceste aranjamente de perioadă de tranziție în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor, dat fiind că ar avea foarte mult de câștigat de pe urme nomen, mai ales în ceea ce privește redresarea economică a Uniunii Europene, în ceea ce privește stabilitatea și bunăstarea socială a cetățenilor. Iată deci ce doream să vă spun și încă un, un aspect practic, dacă îmi permiteți. Am putea să ne închipuim că e foarte ușor să te muți dintr-o țară în alta – Aici părerile sunt diferite. Comunicarea Comisiei conține unele cifre care ne arată că un procent, doar un procent foarte mic de cetățeni locuiesc într-o altă țară decât țara lor de baștină. Dar, bineînțeles, situația diferă de la un stat la altul. De pildă, într-un stat membru mic, cum ar fi Lituania, unde avem 100 de mii de persoane de vârstă activă care părăsesc țara, impactul este foarte mare, astfel încât ar trebui să conlucrăm cu Comisia și Consiliul încercând să găsim cele mai bune practici în acest domeniu și încercând să arătăm care sunt beneficiile reciproce pe care le aduc lucrătorii Uh, și mobilitatea acestora, trebuie să dovedim că toată lumea are de câștigat de pe urma acestui fenomen. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Cornelis, din partea verzilor. Thank you. Um, I'd like to thank the... Mulțumesc! Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru acest raport. Alineatul 14, unde se cere răspicat eliminarea acestor bariere, perioade de tranziție. Mă bucură foarte mult în Olanda. Uh, au existat aceste bariere, aceste perioade de tranziție pentru unele state membre, ceea ce a dus la exploatarea lucrătorilor. Iar uh, am putea să o numim sclavie albă. Acesta este un termen care se aplică foarte bine. E o situație îngrozitoare. Se spune în raport că ar trebui să subliniem efectele pozitive ale mobilității, este o idee excelentă. Pe de altă parte, ar trebui să um, studiem în amănunt efectele negative ale acestor măsuri de tranziție. Acum, având în vedere aderarea Croației, sunt uh, sigur că guvernul olandez va cere o perioadă de tranziție pentru lucrătorii croați, chiar dacă nu are nicio noimă uh, o astfel de acțiune și cred că ar trebui să, le, să arătăm foarte clar că pur și simplu nu e o idee bună. Ați indicat foarte multe bariere în calea mobilității, dar ați ratat câteva, ați uitat câteva, de pildă recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex și a parteneriatelor, ceea ce îngreunează situația uh, cuplurilor de același sex. Uh, transexualii, de pildă, întâmpină greutăți în obținerea documentelor care să reflecte noua identitate sexuală. Există și um, discriminare împotriva, um, împotriva celor care lucrează într-un alt stat membru, iar uh, Olanda aici este un exemplu negativ. Fie că e vorba de români, bulgari, li se spune tuturor polonezi, uh, și polonez devine un fel de termen uh, depreciativ. Ar trebui ca astfel de discriminare să fie combătută cu tărie de Uniunea Europeană. În această perioadă de măsuri de austeritate ar trebui uh, să, uh, să ne gândim și la situația în care statele membre reduc drepturile salariale și de pensie pentru persoanele care se întorc într-un, în statul lor de origine uh, cu impozitare excesivă, astfel încât numai cei care plătesc impozite în acel stat pot să beneficieze de pe urma măsuri, acestor măsuri. Ar trebui să vorbim și despre pierderea dreptului de vot în alegerile naționale. Dacă lucrezi în străinătate o perioadă, uh, și în unele state membre în unele state membre este foarte greu să votezi și în alegerile europene, chiar dacă în continuare locuiești în Uniunea Europeană, o situație absolut ridicolă. Aștept cu nerăbdare să conlucrez cu domnul raportor. Voi uh, înainta niște amendamente care vor prezenta ideile mele. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Următoarea intervenție, Emily Tunen. Okay, I use the same microphone. Voi folosi același microfon. Mulțumesc pentru această prezentare. Câteva observații. Cred că trebuie să uh, ne concentrăm pe barierele care există încă în calea mobilității, dar cred că trebuie să îmbunătățim și prevederile uh, pentru cei care migrează. Este bine știut că în anumite state membre lucrătorii migranți sunt vulnerabili, nu beneficiază de o securitate socială. Este uh, un fel de subpiață a muncii. Eu cred că trebuie să creăm condiții pentru o migrație și o mobilitate decentă astfel încât condițiile din țara gazdă uh, să uh, fie valabile uh, pentru toți lucrătorii, atât pentru cei din propria țară, cât și pentru toți ceilalți care vin din alte state membre ale Uniunii Europene. Ei trebuie să beneficieze lucrătorii uh, mobili de aceleași drepturi, aceleași standarde iar acest lucru trebuie să figureze în raport, pentru că, din păcate, starea de fapt nu reflectă o asemenea decență a uh, situației lucrătorilor migranți. Există presiune asupra salariilor, asupra condițiilor de muncă pentru ei. Cred că raportul trebuie să acopere toate aceste domenii, dar cred că este un bun punct de plecare și uh, un element de interes pentru noi toți membrii acestei comisii. Președinta. Mulțumesc, Elisabeth mouvin Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-i mulțumesc raportorului, domnul Ungureanu, pentru activitatea depusă de mare calitate și credem că raportul merge pe drumul cel bun, în sensul pozitiv. Sunt de acord cu sprijinirea mobilității de care avem cu toții nevoie în Europa. Este profitabilă pentru toți și în același timp cred că trebuie să fim constructivi în ceea ce privește situația lucrătorilor care se deplasează. Nu este vorba să-i protejăm în exces, ci să facem în acea fel încât mobilitatea la care se angajează să devină o valoare adăugată să li se recunoască competența în cadrul acestei mobilități. Președinte, a intervine. Au fost probleme cu interpretarea în limba germană. Cum vorbitoarea este rugată să continue? Am să continui spunând că mobilitatea acestor lucrători trebuie să fie o valoare adăugată care să le permită, fiindcă au fost oameni nu totdeauna foarte fericiți în pregătirea lor inițială. Aș dori să adaug cu acordul dumneavoastră un argument suplimentar și anume trebuie validată competența pe care acești lucrători au dobândit-o în cadrul mobilității. Ei s-au deschis orizonturi noi, uh, și-au dovedit forța de adaptare, au dovedit calități noi și de aceea aș dori ca în cadrul acestei validări a competențelor să adăugăm aceste competențe suplimentare. Nu e vorba doar de competențe recunoscute la începutul mobilității. Trebuie ca mobilitatea să fie recunoscută în dobândirea de noi competențe. De aceea doresc ca această idee să fie introdusă în cadrul amendamentelor, este în favoarea lucrătorilor mobili pe calea punerii lor în valoare. Vă mulțumesc! Alors, je reprends la discussion en cours. Reiau discuția. Doamna Simar. Von meiner Seite... Mulțumesc. Și eu doresc să mulțumesc pentru acest proiect de raport. Cred că Documentul constituie o bază bună de discuție în această comisie și pentru ca după aceea Parlamentul să poată să elaboreze o poziție foarte clară. Eu preiau această sarcină pentru colegul meu Joe Wiggins, care era raportor din umbră, dar a fost ales în Parlamentul Irlandei, așa că eu voi face activitatea de raportor din umbră și vreau doar să vă spun ce intenționez să analizez în legătură cu ceea ce s-a spus până acum, vreau să spun că eu voi încerca să mai verific posibilitățile de a oferi răspunsuri concrete statelor membre în legătură cu uh, introducerea unei liberalizări totale pentru mobilitatea lucrătorilor și în acele țări care încă nu beneficiază de această liberalizare. Sigur că trebuie să vedem și care sunt uh, bazele legale uh, pentru uh, țările membre ca pentru aceeași muncă să se plătească aceiași bani, aceleași salarii indiferent de proveniența lucrătorului. Trebuie să vedem în ce măsură în diversele state membre există și baze de date statistice în ce privește lucrătorii uh, detașați pentru a putea exercita și un control în ce privește obligativitatea de plată a unor uh, salarii minimale prevăzute și să vedem în ce măsură există și obligativitatea pentru uh, garantarea unor uh, sisteme de asistență socială dacă uh, lucrătorul este detașat pentru o perioadă mai lungă de trei luni. În ce privește planul comunitar, aș prelua propunerea pe care o colegă a făcut-o mai înainte să vedem uh, cum sunt rezolvate problemele uh, partenerilor de același sex, care sunt drepturile lor uh, privind mobilitatea și dacă se asigură drepturile fundamentale pentru toate cetățenele, toți cetățenii Uniunii Europene, în toate regiunile Uniunii Europene. Aș vrea să mai spun că în câteva state membre nu se vorbește, de fapt, despre problema um, înlăturării discriminării pentru uh, lucrătorii din Bulgaria și România se evită pur și simplu subiectul afirmându-se doar că nu mai există niciun fel de reglementări excepționale pentru statele care au aderat în 2007 la Uniunea Europeană. Dar nu este așa. Există două țări pentru care există asemenea limitări și sunt de părere că noi trebuie să cerem ca orice formă de discriminare să fie înlăturată. Mulțumesc! Și domnul De Rosu. Mulțumesc. Această dezbatere uh, se leagă de, și de discuția noastră de serviciile de interes general, interes, serviciile sociale de interes general, fiindcă acești lucrători mobili trebuie să aibă acces la astfel de servicii. Și nu s-a dat destul atenție chestiunii acelor uh, lucrători care au familie. Ne așteptăm să se mute într-o țară în alta și să-și lase familia acasă sau ce dorim? Trebuie să ținem cont și de faptul că că nu toți lucrătorii sunt uh, uh burlaci fără obligații deci, iată, această chestiune este importantă și trebuie să se țină cont de ea. Și încă un aspect. Irlanda a fost una dintre țările care nu a aplicat această măsură de tranziție, măsura perioadei de tranziție pentru lucrătorii uh, din uh, noile state membre în 2004. Și uh, experiența noastră a fost în mare parte una pozitivă. Sute de mii de lucrători au venit din, uh, din acea parte a Europei pentru a lucra în Irlanda. Cu toate acestea, am avut uh, și o minoritate de lucrători care au fost foarte exploatați, care trăiau în grajduri și nu primeau uh, aceleași salarii, aceleași salarii ca alți lucrători care făceau aceeași treabă. Iar asigur, iar prevederile care existau, care erau în vigoare, nu erau aplicate atunci. Și um, acești lucrători uh, erau, uh, cădeau mai des prada accidentelor decât uh, cei irlandezi și așa mai departe. Deci trebuie să se ține cont de multe aspecte când vorbim despre mobilitatea lucrătorilor. Și faptul că statele membre nu au inspecții um, și controle adecvate care să se, prin care să se asigure statele membre că în momentul în care vin lucrători din străinătate, din alte țări, în Irlanda sau în alte locuri, că aceștia sunt protejați. Uh, există împotriva accidentelor, unu, și în al doilea rând că nu vor fi exploatați la nivel salarial și uh, în, în alte feluri. Și la vremea aceea, când uh, am, am deschis piața muncii, toată lumea a aplaudat acest lucru, dar dar să știți că noi aveam uh, mai mulți uh, paznici decât inspectori ai muncii la um, Oracea în Irlanda. Lucrurile s-au schimbat, dar nu au ajuns la nivelul la care ar trebui. Nu înseamnă să sporim birocrația aici, ci trebuie să ne asigurăm că dacă luăm în serios acest subiect al mobilității, atunci trebuie să ne asigurăm că cei care sunt mobili, cei care se mută într-o altă țară, vor să lucreze acolo, vor să capete experiență, să, uh, să studieze în, în alte țări, nu se regăsesc în situații uh, care ar fi insuportabile pentru oricare dintre noi. Vă mulțumesc! Euh, mulțumesc! Am uh, terminat lista vorbitorilor și înainte de a da cuvântul din nou domnului raportor, înțeleg că și comisia dorește să ia cuvântul. Domnul Dimitrios sau domnul Ferri? Mă numesc Marco Ferri și uh, sunt membru al Direcției Generale care se ocupă de sprijinul oferit lucrătorilor mobili avem, am avut o legislație din 68 și apoi din 93 prin care s-a hotărât că odată cu mobilitatea lucrătorilor aveam nevoie și de un cadru instituțional eh, astfel încât eh, statele membre să poată atinge acest obiectiv al eh, libertății de mișcare. Mulțumesc domnului raportor pentru acest document foarte interesant și cuprinzător. Aș dori să fac trei comentarii pe scurt, fiindcă nu avem timp, am înțeles. În primul rând, aș dori să vă informez că ne ocupăm uh, la reformarea acestei instituții pentru a, ca acest instrument să devină unul economic. Este, este vorba de um, ajutorarea companiilor aici, pentru că uh, în situația aceasta de criză avem uh, situație de șomaj, dar și de posturi libere, iar companiile caută angajați calificați iar acum uh, discutăm despre acest instrument uh, pentru a-i da o dimensiune economică pentru a putea atinge obiectivele strategiei UE 2020. În al doilea rând, în uh, această reformă a EURES vom avea și activitatea Uh, pe care a propus-o Parlamentul European de ajutorare a tinerilor între 18 și 30 de ani în vederea obținerii unui loc de muncă în alte state membre și ajutorarea IMM-urilor de a suporta uh, costurile de învățare în limbi străine, deci costurile de cursuri de limbă și așa mai departe, care sunt aferente recrutării unui lucrător dintr-un alt stat membru. Și în al treilea rând, aș dori să vă spun că discutăm uh, despre lărgirea parteneriatului EURES Um, partenerii noștri sunt serviciile publice și private ale statelor membre și noi credem că acest, acești parteneri nu reflectă realitatea, fiindcă avem mai mulți actori pe, pe piața muncii um, în ceea ce privește recrutarea, locurile de muncă libere este vorba de ONG-uri, municipalități, sindicate și așa mai departe. Deci mai avem alți actori implicați pe piața muncii și noi discutăm acum despre lărgirea parteneriatului nostru pentru a reuși să ne atingem obiectivul de a sprijini mobilitatea lucrătorilor. Vă mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul expertului nostru juridic. Oui, merci Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu putem în, această, în acest domeniu decât să împărtășim preocupările exprimate deja, îl felicităm pe raportor pentru textul excelent. Există însă obstacole, așa după cum știm, deși dreptul la libera circulație a lucrătorilor a fost un drept prevăzut în articolul 45 în tratat pentru orice cetățean care dorește să-și caute de lucru în alt stat membru. În acest fel este abolită orice discriminare în acest domeniu și în domeniul condițiilor de lucru, al salariilor, al avantajelor sociale, nu numai pentru lucrători, ci și pentru familiile lor. Este un drept cu aplicabilitate directă, cel prevăzut la articolul 45. El se adresează direct cetățeanului, regulamentul prevede aceste drepturi, există și directive în acest sens, deși constatăm din ce în ce mai mult că în practică există probleme. De aceea, noi trebuie să ne ocupăm de aceste probleme practice pentru a le reda cetățenilor dreptul la liberă circulație. Evaluăm legislația existentă în acest domeniu, în primul rând pentru a sublinia mai mult drepturile cetățenilor din acest punct de vedere, al cetățenilor care doresc să lucreze în alt stat membru și în același timp căutăm mijloacele de a le oferi alternative în așa fel încât drepturile acestea să fie mai bine exercitate în practică. Trebuie să găsim uh, posibilitatea de a completa legislația existentă. În principiu, anul viitor, după o evaluare prealabilă, credem că vom uh, prevedea niște acțiuni speciale pentru respectarea acestor drepturi fundamentale, dreptul fundamental al liberei circulații. Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate contribuțiile. Suntem fericiți de fiecare dată că primim aici funcționari ai comisiei. Ei nu sunt chemați să evalueze activitatea parlamentarilor, dar uh, expertiza uh, dumnealor uh, este binevenită, parlamentarii trebuie după aceea să dezbată chestiunile și să vadă dacă propunerile comisiei sunt sau nu corecte. Am ținut să subliniez acest lucru. Dau cuvântul din nou domnului Ungureanu pentru încheierea dezbaterilor. Mulțumesc, Mulțumesc doamna președintă. Tot ce s-a spus aici, din punctul meu de vedere, a fost uh, valoros. Sunt bucuros să constat că există un acord, o largă susținere pentru ideile exprimate, că ne deplasăm în aceeași direcție. Încerc să am observații cât mai succinte. Cuvântul cheie va fi uh, nediscriminarea. Orice formă de discriminare va fi intolerabilă. Uh, trebuie să combatem orice formă de sclavagism modern. Dar eu cred că aceste forme de sclavagism oricum se află în declin. Vom descrie starea de fapt de astăzi, problemele lucrătorilor. Uh, migranți au fost, uh, pe de-o parte, poate și exagerat prezentate. Ceea ce constatăm este că un număr de state membre au trecut testul de stres în ce privește principiile migrației și a fost o poveste de succes. Aproape nici un fel de uh, probleme nu au putut să fie constatate în ce privește mobilitatea lucrătorilor. Irlanda a dezvoltat o relație foarte bună cu forța de muncă din România și Bulgaria, lipsită practic de incidente. Deci, ba, trebuie să medităm asupra acestui lucru. O serie întreagă de, de intervenții aici au insistat asupra protecției sociale. S-a exprimat și punctul de vedere că nu ar trebui să transformăm această problemă a mobilității lucrătorilor într-o problemă socială de la bun început. Da, nu trebuie să existe niciun fel de discriminare, dar să analizăm și anumite aspecte economice. Cred că observațiile Comisiei sunt binevenite, atât în ce privește recunoașterea acestei situații paradoxale în care există Um, probleme pe piața locurilor de muncă. Ne aflăm, de fapt, într-o criză economică în plină desfășurare. Trebuie să ținem seama de acest lucru. Ce aș mai menționa este că am fost surprins de uh, faptul că s-a spus aici că în țările de jos um, românii și bulgarii sunt uh, considerați a fi polonezi? <laughs> Eu cred că nu este nimic rău în asta, pentru că uh, polonezii merită tot respectul. <laughs> Este foarte posibil ca în alte țări polonezii să fie numiți români. Dar sunt, evident, idei Uh, în legătură cu care merită să mai avem un schimb de opinii pentru a realiza un raport cât mai complet. Președinta, mulțumesc. Trebuie să menționăm uh, că amendamentele pot fi uh, înaintate până pe 22 martie la ora 12. Trecem acum la un alt punct de pe ordinea de zi. Vom da cuvântul colegului nostru Richard Falbe pentru examinarea celor peste 155 de amendamente în legătură cu dimensiunea externă a politicii sociale, promovarea standardelor de muncă și sociale și responsabilitatea socială a întreprinderilor europene. Domnule raportor, aveți cuvântul. Já začnu netradičně. Mulțumesc. Dați-mi voie să încep printr-o manieră mai puțin obișnuită. Există o poveste cehă în legătură cu o pisică și un câine care fac un tort. Și sigur că pisica pune în acest tort șoareci, câinele adaugă oase, iar când tortul a fost gata, a trecut un câine rău pe acolo și a mâncat uh, tortul și l-au apucat durerile de burtă. E bine, noi cred că astăzi am făcut șapte asemenea torturi. Uh, eu am uh, elaborat un raport foarte critic am dorit să atrag atenția asupra faptului că există o serie întreagă de uh, probleme. Am spus că uh, numărul amendamentelor ar trebui să fie cât mai mic, dar am primit peste 150 de amendamente. Uh, din păcate, autorii amendamentelor nici măcar nu sunt în sală și au trimis doar asistenții și asistenții trebuie să se pregătească la o situație conflictuală cu mine, pentru că subiectul acesta este deosebit de sensibil în Uniunea Europeană. Suntem chemați să ne, să invităm statele nemembre ale Uniunii Europene să respecte modelele sociale ale Convenției Europene. Dar sunt o serie întreagă de state membre ale Uniunii Europene care nu respectă, de fapt, aceste norme. Și nu trebuie să ne uh, mire în clipa de față situația existentă în uh, Africa. Când am vizitat uh, Tripoli uh, cu trei luni în urmă, uh, am putut să ne facem o impresie despre ce se întâmplă acum și iată că acum și um, um, Europa și anumite state membre nu respectă convențiile și prevederile Organizației Mondiale a Muncii. Deci eu aș eh, vrea să vă spun că observațiile critice ale eh, Organizației Mondiale a Muncii eh, nu trebuie să fie trecute cu vederea. Eu cu ani în urmă am fost membru al acestui organism. am făcut uh, propuneri în ultimele luni uh, am făcut propuneri de directivă care sunt contradictorii cu Convenția Organizației Mondiale a Muncii. Ă, acolo se prevede, de pildă, că 40 ă, de ore de muncă pe săptămână sunt acceptabile. Noi avem însă prevederi în anumite state care permit și ă, o activitate de 50 de ore pe uh, săptămână. Eu cred că ar trebui să acționăm mult mai responsabil. Practicile actuale ale companiilor transnaționale sunt următoarele. Dacă uh, shareholderii decid că trebuie să sporească productivitatea muncii, atunci de multe ori companiile se mută în altă parte se mută de pildă, uh, Nokia s-a mutat din Germania în România, Unilever s-a mutat din Irlanda în Polonia. Uh, o serie întreagă de companii părăsesc Europa și uh, creează platforme de activitate în afara comunității europene. Deci noi trebuie să elaborăm reglementări de tipul flexicurității multe companii transnaționale, uh, de fapt, uh, migrează în jurul lumii și nu au relații uh, bine reglementate cu țara gazdă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra numărului mare de reglementări care nu sunt respectate deci dacă dorim să uh, dacă doriți ca acest raport să nu fie atât de critic cum l-am formulat, n-aveți decât să procedați uh, ca atare. Dar eu vreau ca acest raport să nu împărtășească soarta altor documente pe care le tot elaborăm. Eu sunt de șase ani membru aici și multe practic nu au avut niciun efect. Mi-aș dori ca de data aceasta să obținem rezultate. Madame Lopez Fontanier. Uh, merci beaucoup, uh, Madame la Présidente. Doamna Lope Fontaniu. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să sperii pe raportor, fiindcă cred că putem ajunge la un acord. Acest raport este important și vreau să vă spun că, într-adevăr, noi împărtășim uh, valorile, aceleași valori. Acest uh, raport este critic și e foarte bine că este așa, fiindcă astfel putem să căutăm soluții la problemele pe care le subliniază raportorul. Eu sunt mai optimistă și sper că vom putea ajunge la un acord până la urmă. 150 de amendamente nu e puțin, dar putem să mai uh, îmbinăm unele și până la urmă totul depinde de modul cum spunem lucrurile. Uh, raportorul uh, se, se arată mm, oarecum vehement. Unii suntem mai mult sau mai puțin vehemenți, dar până la urmă spunem același lucru și câte până la urmă vom ajunge la un acord fiindcă ceea ce ne unește este modelul nostru social european, iar menținerea acestui model european social devine din ce în ce mai importantă, mai ales în contextul crizei economice și financiare. Iar noi trebuie să încercăm să facem în așa fel încât țările terțe să ne urmeze modelul și pilda. Eu, cum v-am spus, sunt optimistă și cred uh, că uh, săptămâna viitoare vom putea discuta aceste aspecte și vom putea ajunge la amendamente de compromis. Mulțumesc, doamna Zdanota are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt o persoană mai optimistă decât s-a arătat domnul Falber, în ciuda faptului că am și eu o, o experiență negativă în ceea ce privește standardele sociale și modul în care sunt aplicate acestea. Dar fiindcă țara mea, de când, mă scuzați, țara mea a aderat la Uniunea Europeană în 2004, deci de când Letonia a aderat la Uniunea Europeană în 2004, și de am, am fost uh, membră a unui ONG care se ocupa de drepturi sociale. Am uh, asistat la mai multe cazuri de lucrători uh, letoni uh, care lucrau în state membre înainte de aderare și după aceea Bineînțeles, există aceste standarde duble și multe probleme, dar până la urmă uh, de ce, mai, de ce ne mai aflăm aici dacă nu ca să îmbunătățim lucrurile? Grupul nostru a înaintat 25 de amendamente. Unul dintre ele se referă la eliminarea acestei referiri negative la Organizația Internațională a Muncii. Vom mai discuta acest lucru, fiindcă lucrurile nu sunt uh, albe sau negre. Întotdeauna există există și avantaje pe undeva. Din păcate nu am uh, fost membră a acestui, acestei comisii, dar uh, putem să mai discutăm. Majoritatea amendamentelor noastre au un rol constructiv. După noi există anume, anumite portițe pe unde mai putem introduce îmbunătățiri, de pildă în cazul um, întreprinderilor de afaceri care își desfășoară activitatea în țări terțe, dar au domiciliu în Uniunea Europeană. Acestea pot fi monitorizate de organismele europene și pot fi încurajate să obțină evoluții pozitive în ceea ce privește standardele de lucru și sociale. Astfel de amendamente, iată, astfel de amendamente sunt în număr de 10, nu mă scuzați, la alineatul 10 și la alineatul 13. La alineatul 18 Aveți în dosar amendamentele noastre. Și cred că stimabilul raportor va fi de acord cu aceste amendamente. Eu sper. ca ele să îmbunătățească textul. Se spune că se consideră că unul dintre instrumente reprezintă sistemul de preferințe generalizat al Uniunii Europene, care poate să fie reformat, astfel încât uh, să permită o monitorizare eficientă și transparentă în vederea impunerii sancțiunilor asupra țărilor unde sunt încălcate standardele europene. Iată amendamentul nostru la alineatul 22. Aștept deci cu nerăbdare să uh, conlucrez cu dumneavoastră, domnule raportor, nu mă sperie uh, această muncă și vom face cu toții tot ce ne stă în putință. Doamna Zimmer. ich hoffe, dass die Sper că ceea ce a spus domnul Falbă nu trebuie înțeles astfel uh, că nu poate nimeni să clintească nicio formulare din raportul său. Uh, eu cred că poate chiar uh, încercăm să formulăm uh, anumite aspecte mai critic și cred că ar fi chiar necesar pe locuri. Există unele paradoxuri în ce privește anumite amendamente. Cred că în momentul în care vom începe negocierile de compromis, va fi important să discutăm aceste lucruri. Colegul Falber chiar a spus că există percepții foarte diferite în ce privește realitățile sociale din anumite state membre ale Uniunii Europene. Există și uh, duble standarde, pentru că există uh, relații în continuare cu țări care practic sunt uh, cu regimuri dictatoriale. Uh, și uh, mă întreb cât de obligatorii sunt standardele sociale pentru uh, marile corporații. Standardele sociale, standardele ecologice, normarea muncii. Și eu sper ca poate și ceilalți colegi să se arate dispuși să uh, avem cerințe mai ferme în ce privește aplicarea obligatorie a unor sancțiuni atunci când se încalcă standardele sociale. Nu vreau să vă dau decât două exemple care impun o asemenea necesitate. Atitudinea Camerei Europene de Comerț în Vietnam care a declarat în Ministerul Muncii din Vietnam că se va retrage și vor căuta alte locuri de investiții dacă guvernul vietnamez uh, va încerca să impună uh, salarii minime în acea țară. Mie mi se pare că ar fi fost un amestec nerușinat în drepturile suverane ale Vietnamului. Și am mai făcut și eu personal o experiență în Ungaria. Am văzut cum acționează acolo concernul german Thyssen uh, în uh, Brazilia, pentru că uh, acum autoritățile braziliene chiar încearcă să impună uh, sancțiuni uh, în legătură cu modul în care au fost încălcate normele muncii și standardele sociale în Brazilia. Ei bine, asemenea întreprinderi care nu sunt deloc dispuse să respecte niște standarde care în Europa sunt uh, firești, trebuie să fie trase la răspundere și pentru uh, asemenea proiecte și o asemenea atitudine să nu mai primească de acasă bani pentru cercetare sau alte tipuri de stimulente financiare. Pentru că nu trebuie să se ghideze după motoul asta se întâmplă undeva foarte departe de Europa și ne putem permite. Uh, Cred că trebuie să dăm un semnal foarte clar în calitatea noastră de membri ai acestei comisii și de membri ai Parlamentului European. Doamna Trunen. Thank you. I'll speak in Danish. Mulțumesc, o să vorbesc daneză. En ganske kort kommentar, jeg fik lyst til at knytte til, øh, til den... Mulțumesc. Uh, aș vrea să fac câteva comentarii pe scurt. Uh, nu sunt raportor al verzilor, dar aș dori să spun câteva cuvinte. Eu am, uh, acum două săptămâni am fost la Cairo pentru a mă întâlni cu partide nou înființate, ONG-uri și organizații ale tineretului care participă la mișcările de acolo și care mi-au spus că sunt uh, dezamăgiți de Uniunea Europeană, de deci ce a făcut până acum Uniunea Europeană în materie de politică comercială, de vecinătate, de standarde ale muncii și drepturile omului. Ne-am pierdut încrederea în Uniunea Europeană, mi-au spus aceștia. Nu credem că Uniunea Europeană poate juca un rol important aici. Și pe mine m-a marcat acest lucru. Sper să putem inversa această atitudine, pentru ca oamenii din lumea întreagă să nu mai creadă că noi nu, spunem decât, nu facem decât să rostim vorbe frumoase, dar Uh, apoi, uh, în, um, în acordurile noastre nu trecem și la fapte. Deci, eu sunt de acord cu atitudine critică în acest sens. Trebuie să um, avem rezultate bune până la urmă, dar vreau să spun că m-a marcat faptul că m-am întâlnit cu uh, oameni care credeau că Uniunea Europeană nu poate să facă mare lucru pentru ei și că Uniunea Europeană era foarte egoistă în acordurile sale. Deci trebuie să facem ceva pentru a schimba percepția oamenilor în ceea ce privește Uniunea Europeană și, și drepturile lucrătorilor în lumea întreagă. Deci eu susțin această, această abordare. Vă mulțumesc. Avem uh, alături de noi un reprezentant al Comisiei. Domnule Howard, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Doriți să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i spun uh, colegului și prietenului meu, domnul raportor, că aștept cu nerăbdare discuții plăcute și neplăcute cu, cu el și sunt de acord uh, în ceea ce privește standardele internaționale ale muncii, că nu sunt negociabile. Haideți să ne amintim că standardele OIM, OIM și convențiile au fost, uh, hotăr, s-a hotărât că se aplică universal, chiar dacă sunt ratificate sau nu de țările respective. Și modul în care promovăm noi acest lucru este contextul pe care l-a prezentat în raportul său și ar trebui să negociem și așa mai departe. Dar asta este punctul de plecare și cred că pentru, pentru el este un punct de plecare foarte bun. Amendamentele pe care le-am pregătit eu în ceea ce privește răspunderea corporatistă, de care știți că m-am ocupat în mod special, vreau să vă spun încă o dată că sunt într totul de acord cu domnul raportor, nu este vorba Uh, de, un, uh, de o denumire uh, nouă pentru a scăpa de convențiile principale și de obligativitatea. Deci sunt de acord cu el, dar acesta fiind spuse, vreau să vă um, spun care este raționamentul din spatele amendamentelor mele. Mă bucură faptul că se manifestă un interes în răspunderea corporatistă și uh, am avut un aport la, com, la uh, privind aspectele comerciale ale uh, CSR și politica comercială și e foarte bine că putem asigura statele membre că ne interesează acest aspect al uh, CSR-ului, răspunderii corporatiste, dar uh, nu ar trebui ca aici uh, Comisia să nu mai publice comunicarea pe care tot ne-au promis-o. Am discutat cu comisarul Andor și Tajani care uh, au spus amândoi împreună public că această comunicare va fi publicată la sfârșitul acestui an și așteptăm cu nerăbdare această comunicare, pentru că avem nevoie de un document oficial privind acest subiect și nu doar abordarea sa în diferite domenii. Și aici vreau să am încredere în comisie când uh, că vor uh, include, că vor include Comisia noastră a Parlamentului European, care uh, după mine a urmărit uh, foarte clar uh, activitățile pe care ar trebui noi să le promovăm în acest sens la nivel european și domnul comisar Barnier uh, și-a asumat această consultare publică care joacă un rol foarte important a acestui mozaic pe care l-am sprijinit noi în Parlamentul European de-a lungul anilor. Deci, iată, se iau măsuri la nivel european privind acest subiect. Trei amendamente se referă la drepturile omului. Avem uh, am, un amendament care se referă la reprezentantul special ONU pentru um, mediul afacerilor și, drepturilor, și drepturile omului. Uh, uh, e o referire foarte importantă în ceea ce privește răspunderea corporatistă și nu asta, asta nu pentru că Eh, vrem să spunem că este vorba doar de standarde europene, avem nevoie de standarde mondiale eh, foarte puternice care să fie aplicate și la nivel european și aici, dar caracterul voluntar eh, sau reglementativ, eu, eu, eu cred că um, este important ce, ce prevăd con, convențiile internaționale și ONU, iar uh, eu cred că aceasta este o, o bună o bună bază de plecare și ideile care au fost de acord până la urmă, care au fost de acord mediul afacerilor, afacerilor la uh, nivel internațional. Dar drepturile omului nu, sunt, nu se bazează pe voluntariat, sunt uh, obligatorii și acestea se aplică tuturor în întregii societăți, deși companiile. În amendamentul 23 mă refer la consultările Barnier și uh, raportarea integrată și mediul de afaceri sprijină acest lucru, fiindcă uh, în afară de fiindcă este, în afară de obligațiile de raportare privind uh, chestiunile sociale și de mediu, ar trebui să există o obligație de raportare în ceea ce privește uh, integrarea um, registrelor financiare actuale. Noi asta am cerut și am votat de trei ori. Este foarte important deci să se oglindească acest aspect în, rezol- în această rezoluție. 58 și 151 uh, e vorba de um, orientările OCDE la nivel internațional uh, Ehm, avem un standard ehm, mondial, acesta este standardul mondial care este actualizat la Paris la ora actuală, trebuie să-l recunoaștem și să avem o participare puternică la acestea, iar amendamentul 89 se eh, referă la acordurile comerciale ale Uniunii Europene și la 151 eu eh, cer să avem eh, și domnul De Hucht a luat notă de acest aspect când când am uh, uh, deschis acest subiect și este vorba de o cooperare cu alți membri ai OCDE. Mandamentul 20 se referă nu la răspunderea corporatistă, ci standardele internaționale și uh, stabilește foarte clar că dorim un sistem de referință în acordurile comerciale. Iată ce s-a întâmplat acum în Egipt și Tunisia și așa mai departe. Deci, în aceste condiții, uh, Trebuie ca Comisia Europeană să recunoască faptul că nu putem să spunem că sprijinim drepturile omului pe de o parte și apoi pe de altă parte să continuăm relațiile comerciale cu aceste țări fără să punem în aplicare uh, stimulentele comerciale pentru a încerca respect, să încurajăm respectarea drepturilor omului. Dacă acest lucru este valabil pentru Africa de Nord, trebuie să fie uh, valabil peste tot și iar amendamentul meu 120 se referă la acest aspect. Uh, Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul comisiei, am și eu câteva observații. 16 amendamente au fost depuse la raportul domnului Falbr de către noi. Nu este vorba de e, ceva excesiv. Sper că nu va avea dificultăți în ceea ce privește conținutul acestor amendamente, care se uh, referă în special la elemente pe care le-am uh, cunoscut în activitatea mea, ținând seama de actualitatea rolului uh, G20 în domeniul social și ținând seama de dezbatul privind dezbaterea privind răspunderea socială a întreprinderilor. Împărtășesc dubla îngrijorare a raportorului. În primul rând, prin faptul că se manifestă oarecare îngrijorare în ceea ce privește activitatea pentru obținerea unor condiții de viață mai bune. Dacă ne gândim la ceea ce se întâmplă în Libia, constatăm într-adevăr neputința Uniunii Europene. Pe de altă parte, E vorba de teme îngrozitoare care uh, bat pasul pe loc când ați vorbit despre cele opt convenții m-am gândit la faptul că Uniunea Europeană nu este încă parte a Convenției OIM. Unul dintre primele rapoarte pe care le-am întocmit aici, nu mi-aduc aminte dacă este vorba despre avizul privind Tunisia sau mijloacele MEDA, avizul despre Tunisia se referea la un acord între Uniunea Europeană și eh, Tunisia. Eh, articolul 2 vorbea despre condițiile de viață, drepturile omului și eh, părea foarte nepoliticos să te servești de acest articol al doilea pentru a milita în favoarea drepturilor femei. Drepturi care nu erau respectate E vorba de lupte îndelungate, dar nu trebuie să abandonăm, nu trebuie să renunțăm. Și cred că ceea ce afirmați dumneavoastră în proiectul de raport, ceea ce au susținut și colegii în dezbatere, merge în acest sens. E vorba de faptul și că au fost depuse peste 150 de amendamente. Bineînțeles că ele nu pun în cauză uh, raportul, ci din potrivă dovedesc interesul pe care acesta îl prezintă. Reprezentantul comisiei dorește să intervină? Poate că puteți să răspunde, și la întrebarea domnului Howitt, care este calendarul privind răspunderea socială a întreprinderilor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt șeful unității internaționale pentru lărgire și politică externă. Au fost subliniate aici foarte multe teme. Doresc să fiu concisă. Uh, Cred că există multe amendamente. Pe unele dintre ele le salut pentru că pot clarifica multe subiecte pe care noi le considerăm a fi foarte utile. Există referințe în legătură cu declarația OIM privind uh, răspunderea corporatistă eu cred că uh, anumite lucruri sunt uh, complementare și binevenite. În ce privește OIM-ul, există o serie întreagă de amendamente care subliniază rolul Organizației Internaționale a Muncii. Și uh, voi menționa cinci uh, subiecte care au fost menționate aici. Răspunderea corporatistă. Cred că am, am colaborat mult în trecut uh, Comisia ă, dorește să ă, promoveze aceste criterii de răspundere la nivelul corporațiilor și ă, autoritățile publice trebuie să respecte pe de altă parte drepturile omului și dreptul la un loc de muncă decent. Și de asemenea punem accent pe tipul de achiziții practicat de către administrații. În ce privește mm, liniile directoare ale OECD-ului privind uh, corporațiile multinaționale, de asemenea, uh, salutăm aceste reglementări și uh, noi analizăm întotdeauna modul în care sunt respectate aceste prevederi în, atunci când negociem tratate cu state terțe. Comisia dorește de altfel să emită un nou comunicat privind răspunderea corporatistă. Ne vom baza pe ceea ce am formulat în 2006, dar uh, vom trata și alte subiecte, vom uh, introduce o nouă definiție, vom uh, avea în vedere drepturile omului, și diverse intercondiționalități. Nu pot să vă dau o foaie de parcurs pentru lansarea acestor inițiative, dar uh, noi uh, colaborăm uh, cu comisarii, comisarii competenți, Tajani și Andor, în acest domeniu și voi reveni pentru a vă furniza informații. În ce privește standardele internaționale, Sigur că este important să ținem seama de standardele elaborate de OIM. Noi suntem un coelement în uh, capitolul de uh, dezvoltare durabilă. Suntem uh, întru totul de acord să promovăm aceste standarde în relațiile cu partenerii noștri și încurajăm pe parteneri să își consolideze eforturile pentru a implementa convențiile fundamentale. Nu putem să îi forțăm, dar putem lucra insistent în această direcție. Și trebuie să existe angajamente serioase din partea statelor partenere că vor respecta uh, aceste prevederi. Nu, noi avem principala responsabilitate uh, în cadrul Comisiei de a negocia uh, asemenea acorduri de colaborare, dar avem posibilitatea să impunem respectarea unor standarde. Și sigur că trebuie să existe uh, repere înainte de a iniția uh, negocieri de acest tip. Pentru că um, dacă ele nu sunt respectate, atunci uh, baza noastră de colaborare devine mai puțin solidă. Deci trebuie să existe aceste repere de la bun început eh, care să ne ajute să lucrăm în acest domeniu. Și există o propunere și în ce privește noi reglementări. În ce privește sistemul de preferințe generalizate, ar urma să fie elaborate până la finele anului 2011 și uh, avem asemenea uh, dialoguri cu statele uh, mediterane, cu partenerii noștri de acolo și discutăm subiecte legate de tineret, de competențe dobândite. Trebuie să vedem dacă putem avea o contribuție în uh, relațiile cu uh, sindicatele, cu partenerii uh, noștri, cu ONG-urile, dacă putem crea capacități pentru ca dialogul să fie cât mai uh, util. Trebuie să identificăm, evident, uh, subiectele cheie în parteneriatele noastre, cum ar fi uh, șomajul în rândul femeilor, uh, formarea profesională a femeilor și așa mai departe săptămâna trecută în cadrul parteneriatului cu statele mediterane și înaltul comisar pentru afaceri externe a militat pentru respectarea unor asemenea criterii. Și în încheiere, doamna președintă, ați menționat uh, faptul că uh, trebuie să avem o, un rol important în cadrul G20. Domnule raportor, doriți să trageți concluzii în urma acestor uh, dezbateri? Ja sem nechtěl Colegii a kolegy. Mulțumesc. Ce intenționam eu uh, nu a fost să îi sperii pe colegii noștri. Am vrut doar să spun uh, care sunt uh, sentimentele mele în clipa de față. Mie mi se pare că ultimii cinci ani Comisia a lucrat pe o altă uh, planetă, pentru că ați fost uh, membră a comitetului comisarului Spidler, care um, nu a fost de acord să um, avem o dezbatere în Parlament pe marginea directivei privind uh, timpul de lucru. Trebuie să spun însă că um, se pare că nu mulți dintre colegi s-au speriat. În ce privește intervenția domnului Howitt, am fost de acord cu majoritatea celor spuse. Iar în legătură cu intervenția uh, doamnei Perez, nu sunt atât de rău pe cât par. În orice caz, îmi doresc ca acest raport să fie foarte critic. Mulțumesc. Bien, alors je sens qu'on va avoir une, un enjeu autour de ce rapport, mais je crois que c'est justement Bineînțeles că raportul nu este o miză, dar interesul unui raport de asemenea factură este să putem transmite mesaje puternice, cum ar fi cea, cel privind responsabilitatea socială a întreprinderilor. Iată că nu există decât avantaje din acest punct de vedere. Domnule Richard Falbr raportul dumneavoastră va fi prezentat în aprilie, ceea ce înseamnă că va trebui să ne întâlnim din nou după ce veți face propunerile dumneavoastră. Revenim acum și ajungem la punctul 34, un subiect foarte actual, e adevărat pe alt continent, dar dificil. Doamna Jean Lambert are cuvântul pentru examinarea avizului dumneavoastră privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum ați spus și dumneavoastră, acest uh, subiect este de mare interes acum, chiar dacă ne-am fi dorit să nu se întâmple acest lucru în circunstanțele în care are loc. Dar, bun. Pe de altă parte, e limpede că avem o um, acoperire mass mediei uh, amplă și câteodată panicardă, să spunem. Uh, așa cum se întâmplă în cadrul industriei nucleare în general și foarte multe articole și, uh, și um, reportaje se referă la efectele um, situației nucleare din Japonia și uh, cum sunt afectați lucrătorii. Se încearcă luarea de măsuri pentru ca populația să nu fie expusă la niveluri foarte ridicate de radiații. Iar acest aviz de care ne ocupăm noi la comisia noastră se încadrează în dezbaterea vastă care a avut loc la INTA, iar uh, propunerea care se face aici pentru această directivă vine, uh, este uh, acoperită de tratatul Euratom și nu de tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, dat fiindcă este vorba de Euratom, noi, Parlamentul European, suntem consultați. Acesta este temeiul juridic. Iar uh, Comisia oferă o explicație, vorbește despre principalele principii ale, general, ale gestionării deșeurilor um, radioactive, care constă în izolarea acestora de persoane și biosfera, atât timp cât deșeurile reprezintă un pericol radiologic. Și uh, mai spune um, că avem o datorie față de, de generațiile viitoare, trebuie să gestionăm deșeurile radioactive în mod adecvat. Iată, deci, Uh, contextul uh, discuției cu Comisia și se încerca uh, lărgirea aspectelor de sănătate și securitate pentru a proteja toți lucrătorii care lucrează în lanțul gestionării deșeurilor, nu doar experții, ci și cei și, și tot, toți lucrătorii din acest lanț al gestionării um, Uh, deșeurilor, chiar și uh, lucrătorii uh, temporari, nu numai contractorii, dar și subcontractorii, fiindcă um, această chestiune s-a, această problemă s-a pus și pentru organismele de inspecție în unele statele membre, printre care și al meu. Deci s-a, s-a pus accent pe protecție, pe formare și pe lărgirea sferei de aplicare, de acoperire a, și a definiției uh, combustibilului uh, uzat și deșeurilor radioactive. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au înaintat amendamente, numeroase amendamente cu care sunt de acord în mare parte, dar pe la, la unele s-ar putea să mai fie nevoie de discuție pentru a mai șlefui formularea înainte de vot, dar în mare parte, cum am spus, sunt de acord cu amendamentele înaintate. S-au um, propus și unele idei foarte interesante în aceste amendamente cel puțin în ceea ce privește necesitatea registrelor pentru menținerii unor uh, uh, registre pentru o anumită perioadă de timp uh, și în egală măsură documentația și modul în care monitorizăm lucrătorii, nu doar pe perioada în care sunt implicați uh, activi în industrie, Uh, sau în alte domenii de activitate unde se, se generează uh, deșeuri radioactive de uh, de conținut redus, cum ar fi în spitale. Am unele aspecte pe care aș dori să le ridic în ceea ce privește amendamente și în mai, multe, în mai multe amănunte. Este vorba despre temeiul juridic odată, iar propunerea mea inițială Um, în propunerea mea inițială se dorea ca temel juridic să fie articolul 153 al Tratatului Uniunii Europene și nu Euratomul, care se, aici se referă la standarde minime pentru sănătate și securitate pentru toți lucrătorii implicați. S-au înaintat câteva amendamente, 42, 43 și 44, care uh, se referă la Euratom, uh, 46-48, care se referă la o um, uh, temei juridic comun, dar um, ar fi problematic acest lucru, fiindcă este vorba de două mecanisme diferite, două mecanisme de decizionare diferite. S-au înaintat unele amendamente, mai ales din partea doamnei Plum, în ceea ce privește derogările prevăzute de această directivă, mai ales uh, în ceea ce privește anumite forme de radiații și uh, unele deșeuri, cum ar fi cele rezultate în urma uh, mineritului de uraniu și așa mai departe, despre care se vorbește foarte mult. Deci amendamentele mele 13, 14 la articolul 223 um, vizau uh, eliminarea acestor derogări, dar uh, cred că am putea să le reintroducem. Înțeleg că una dintre directive uh, este citată aici de, ca directiva industriilor miniere în 2006, care are, care are o legătură cu deșeurile generate de minerit, dar nu uh, se referă la standardele de muncă și siguranța muncii și așa mai departe. O altă chestiune se referă la calendar, uh, ce perioade de timp dorim să avem aici uh, în ceea ce privește rezolvarea unor anumite probleme. Eu am înaintat, uh, eu am, am aici unele amendamente, 17 de pildă, unde se făcea referire la Bun, haideți să, să înțelegem cum stau lucrurile. Uh, uh, vorbim despre 150 de ani, aici o perioadă de timp de 150 de ani. Știm că unele materiale sunt, sunt foarte radioactive, pentru altele avem o, o perioadă de timp mai scurtă. Unele, unele materiale au o durată, de scurtă, o durată scurtă de viață și cum rămâne cu ele. Avem și aici unele amendamente înaintate 74-75 uh, care uh, pun această problemă și aș dori să știu ce părere aveți, stimați colegi, în această privință. Iar um, pe alocuri putem, în acest text, putem să ne hotărâm care este formularea mai bună. De pildă, eu cred că amendamentul 80 um, la articolul 42 privind uh, răspunderea comună. Este vorba aici de, de, de um, Uh, cadrul juridic este preferabil al amendamentului 21 uh, și amendamentului 79 uh, al domnului Handel. În ceea ce privește posibilitatea de a ajunge la un compromis, foarte multe amendamente sunt foarte clare. Un amendament care se referă la un anume articol și acestea sunt de, sunt de la sine înțelese, dar la articolul 9 putem să vedem dacă nu cumva putem ajunge la un text de compromis. La fel și la articolul 63 Articolul 9 se referă la cadrul național al posibilităților de formare și 63 este un alt uh, articol pe care le putem analiza, dar cele mai multe sunt de sine stătătoare și uh, majoritatea amendamentelor de la grupurile politice uh, sunt acceptabile pentru mine în calitate de raportor. Mulțumesc, Jean Lambert, doamna Steinbuck. Cred că este un raport excelent și amendamentele demonstrează că uh, gândim într-un fel uh, similar, poate că doar potențează anumite formulări. Pentru mine a fost important important să ne bazăm uh, pe un temei legal cât mai amplu, să existe garanții legale uh, pentru a-i proteja pe toți cei care lucrează în industria de resort. nu doar noi ca membri ai grupului S și T, dar uh, și um, alți colegi și-au dorit extinderea domeniului de aplicare a directivei, inclusiv în uh, domeniul militar. Ceea ce nu trebuie să facem este să eliminăm vreun domeniu industrial care atunci să nu mai beneficieze de norme de protecție a sănătății și a muncii este nevoie de competențe suficiente largi ale organismelor de reglementare. Statele membre, bineînțeles că pot să aibă chiar standarde mai înalte decât cele pe care dorim să le impunem pe plan general. Am avut întâlniri și cu organisme de specialitate din Germania. Știu că în Germania există standarde foarte ridicate au existat la un moment dat uh, temeri că uh, s-ar putea la un moment dat opera în aceste state o reducere a standardelor. Într-un amendament se cere o sprijinire a celor care au certificat certificări în acest domeniu, certificări de funcționare. Dumneavoastră vă doriți cumva o susținere financiară? Pentru că acest lucru doresc să-l clarific, nu am înțeles foarte clar dar sunt convinsă că negocierile vor fi rodnice și mai ales în contextul actual cred că trebuie să ajungem la un consens pentru a face recomandări bune pentru Comisia ITRE noi uh, știm uh, care sunt uh, dificultățile celor care lucrează în acest domeniu și sunt supuși unor riscuri de a fi contaminați radioactivi. Mulțumesc! Mulțumesc! Yeah. Domnul Sogor. Mulțumesc! este uh, de înțeles că trebuie să cădem de acord pe plan comunitar în legătură cu acest domeniu. Trebuie să ne gândim eventual și la greșeli, la erori umane. Trebuie să ne gândim la generațiile viitoare. Și uh, noi suntem de acord cu multe amendamente înaintate. Noi nu ne-am dorit, pe de altă parte, să stabilim de pe acum o perioadă um, um, în care să uh, fie supravegheată siguranța, să spunem 250 de ani și în felul acesta lucrurile s-au rezolvat. Trebuie să ținem seama și de uh, impactul radioactivității. Ehm, există câteva amendamente care, într-un fel, sunt redundante, sunt lucruri care se repetă, dar cred că ne vom putea pune de acord cu colegii în final. Atât am vrut să spun, mulțumesc raportoarei pentru acest document și cred că este foarte bine uh, Ehm, să ținem seama de faptul că avem nevoie de energia nucleară, dar că în același timp lăm toate măsurile pentru ca deșeurile nucleare să fie bine administrate pentru a nu avea efecte nocive. Sigur că este dreptul suveran al fiecărui stat să se bazeze pe utilizarea energiei nucleare uh, în industrie, în alte domenii, dar statul trebuie să uh, se supună și reglementărilor Agenției Internaționale în ce privește uh, energia nucleară. Mulțumesc. Există alte intervenții? Sunt frapată că un număr de uh, amendamente, într-un fel, uh, are un caracter inflaționist. Eu cred că uh, trebuie să uh, ținem seama de avizul Comisiei de Specialitate, dar trebuie să respectăm și un echilibru în activitatea noastră și trebuie să încercăm să ne limităm la ceea ce este competența Comisiei de Ocupare în ce privește avizul nostru. Poate coordonatorii vor încerca să înmănuncheze puțin amendamentele pentru ca activitatea noastră să rămână eficientă. Dar după această observație metodologică, îi dau cuvântul raportoarei dacă dorește să tragă concluzii pe marginea acestor intervenții. Um, thank you, President, and th- Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și colegilor pentru comentariile făcute. Da, aveți dreptate, avem amendamente similare și le putem grupa să vedem să ajungem un acord care dintre ele să apare pe lista de vot. În ceea ce privește, da, înțeleg, în ceea ce privește dimensiunea avizului, dar este vorba de un text juridic până la urmă, să nu uităm acest lucru. Și chiar au încercat să, să ne limităm într-un anumit fel, dar problema este că nu e vorba doar de formarea lucrătorilor, este vorba și de substanțe, care, ce substanțe, cu ce substanțe operează și așa mai departe. Bun, dar uh, facem tot ce ne stă în putință pentru, a, a, pentru ca astfel de texte juridice comisia responsabilă, <laughs> așa, Aș vrea să văd ce, ce, ce elemente preia comisia responsabilă. Poate că ar trebui să, să, să ținem o evidență, să vedem ce elemente sunt preluate de comisia responsabilă. Dar, uh, bun, am încercat să ne Da, nu trebuie să criticăm uh, activitatea altor instituții, s-a manifestat critici în sensul ăsta, dar haideți să vedem dacă reușim uh, până la urmă să avem o poziție puternică. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru comentarii. Ce que les autres uh, commissions retiennent, ça dépend largement Aș vrea să vă spun că toate comisiile trebuie să rețină faptul că fiecare membru devenit uh, raportor trebuie să fie atent la ceea ce se prezintă în materie de amendamente. Cred că sigur că este important ca raportorul să-și parte în continua activitatea după adoptarea uh, avizului. Ajungem la punctul 35, proceduri de insolvență în contextul dreptului european privind societățile comerciale. Este un raport pentru aviz pregătit de doamna Julie Girling. Am uitat să amintesc la punctul 34 raportul doamnei Lambert, examinarea amendamentelor se va face pe 13 aprilie și vom vota pe 14 aprilie. Trec acum la raportul doamnei Girling pentru aviz referitor la procedurile de insolvență. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chairman. I hope, um, in the light of the remarks you just made... Mulțumesc, doamnă președinte. Dat fiind ce s-a spus despre avize și amendamente la aviz, Cred că va fi destul, simplu, destul de simplu acest aviz și sper să uh, fiți mulțumiți de faptul că nu s-au și nu vor fi prea multe amendamente. Vreau să vă prezint contextul. Acest aviz uh, a venit de la jurii care a dorit o mai bună armonizare a a aspectelor administrative și juridice a dreptului insolvabilității. Deci, nu se dorește, nu, mă scuzați, nu există un anumit aspect al ocupării bine determinat aici și de asta m-am ocupat eu. Cred că, în general, putem spune pe bună dreptate că directiva din 2008, pe care uh, o doresc să o modifice, uh, la nivel de ocupare și la nivel social, a funcționat foarte bine. Și e greu să găsim, vă asigur că am căutat uh, cu mare atenție, fiindcă îmi dau seama că nu vrem să avem avize complicate, dar uh, nu am uh, nu avem prea multe chestiuni care să aibă legătură cu ocuparea forței de muncă și chestiunile sociale în această directivă. Deci, um, avizul nostru ar trebui să fie către jurii în momentul în care uh, vă faceți treaba voastră acolo, să nu uh, schimbați aspectele uh, sociale și de ocupare, fiindcă acesta funcționează foarte bine. Am ținut cont de părerile Comisiei și a partenerilor sociali și vă, vă pot spune că ne bucurăm de un consens larg. Directiva din 2008 a funcționat bine din punctul nostru de vedere pe domeniul nostru, în ceea ce privește principiul subsidiarității și a flexibilității statelor membre, am încercat să țin cont de acestea, fiindcă își păstrează importanța, dar uh, în principal am, dor- aș do- am dorit ca acest document, ca această legislație să fie simplă și să funcționeze bine cum a funcționat până acum. Avem un domeniu uh, unde aș dori să aflu mai multe păreri de care nu am ocupat încă în... și aici este vorba despre dacă s-ar putea să, să exist, să facem o propunere legislativă care să aibă un impact pozitiv în ceea ce se privește, tu, în ceea ce privește acel așa numit turism pentru faliment. Este vorba de faptul că companiile se mută într-o țară în alta pentru a-și alege locul unde vor să dea faliment. Și am analizat această situație în amănunt. Se pare că pentru noi, pentru ocuparea, interesul um, se referă la clasificarea creditorilor, fiindcă uh, aici uh, s-ar putea să, să fie uh, niște lucruri de îmbunătățit, dar uh, aștept părerea dumneavoastră în legătură cu acest aspect. Vă mulțumesc. Merci, Madame Morin. Mulțumesc, doamna Morin. Si, Madame la Président. Mulțumesc, doamnă președintă. Vorbesc în numele lui Philip Dolan, care este raportor din umbră, eh, din, eh, numele PPE. Domnia sa nu a putut să rămână până la terminarea discuției și vă cere scuze dânsul muștumește în primul rând doamnei Gilling pentru raport și procedurile de insolvabilitate propuse. Ele sunt reexaminate pe baza regulamentului și directivei din 2000 și 2008. În numele PPE vom veghea la studiul corect al legăturii între insolvență și salarii, măsurând limitele între subsidiaritatea statelor membre și limitele competenței Uniunii în interesul salariaților, dar, așa cum spuneați și dumneavoastră, în cazul reexaminării situației creditărilor, întreprinderilor și dispozițiilor eh, cooperării juridice între state. Trebuie să luptăm împotriva deplasării averilor și procedurilor pentru a avea eh, întreprinderi și salariați pe care să-i ajutăm. Domnul Bula rămâne la dispoziția raportorului și a celorlalți raportori din Uh, umbră pentru a se ajunge la un larg consens asupra punctelor 3, 4, 8 și 9, la care abordarea noastră este ceva mai uh, rafinată. Mulțumesc! Danke schön. Ich möchte ebenfalls der Mulțumesc, doamna Fredler. Uh, Doresc să mulțumesc raportoarei pentru propunerile avansate. Unul din subiectele deja menționate mă preocupă, turismul falimentului. Este un subiect care ar trebui să fie analizat uh, mai minuțios uh, Trebuie să vedem uh, ce prevede legislația în ce privește dreptul social, pentru că mai ales uh, acest transfer al sediului uh, unei societăți în interiorul Europei ar trebui să fie analizat și din acest punct de vedere aș vrea de asemenea să continui ceea ce s-a spus până acum. Trebuie să analizăm cu mai mare atenție definițiile și în numele grupului meu politic vreau să promit că ne vom strădui să facem propuneri constructive în cadrul unei bune atmosfere de conlucrare. Există, există alte intervenții? În legătură cu amendamentele avansate de colegi. Trebuie să luptăm împotriva acestui uh, turism al insolvenței și uh, trebuie să uh, existe, pe de altă parte, și garanții, bineînțeles respectând principiul subsidiarității. Vom vedea ce se întâmplă în acest sens. Amendamentele vor trebui să fie depuse până pe 22 martie. Le vom examina și sperăm să le putem vota la sesiunea din 14 aprilie. Iar pe 23 iunie se va face pronunțarea e, eh, finală ajungem la ultimul punct. Îi mulțumesc colegilor care au rămas până la acest moment. Este vorba de examinarea unor chestiuni care se referă la e, Convenția OIM privind lucrătorii casnici. Aici este vorba de o, un proiect de propunere de rezoluție la reuniunea din uh, februarie, coordonatorii au dorit să poată fi pusă o soli- să poate fi ridicată o solicitare de răspuns oral și uh, semnarea acestei convenții va face obiectul discuțiilor de luni și marți la Geneva cu diferiți reprezentanți ai OIM și directorul general, domnul Somavia. Aș dori să știu dacă există cereri de modificare, atât în ceea ce privește uh, întrebarea orală, cât și propunerea de rezoluție, aveți reacții, uh, vreți să așteptați rezultatele discuției de la Geneva, uh, cum doriți, cred că, în principiu, Coordonatorii s-au pronunțat în unanimitate în acest sens. Vom vedea cum vom uh, reuși să introducem și această problemă pe agenda plenarei. Doamna Moha dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește PPE-ul, noi ne mulțumim cu textul așa cum a fost hotărât la reuniunea coordonatorilor și vom face dezbaterea după uh, vizita și discuția uh, la OIM ca să putem integra rezultatul acestor discuții în text. Vă mulțumesc. Ar fi prematur să o facem astăzi. Doamnă președintă, Sper că odată am tendința să apăs pe butonul din stânga în loc de cel din dreapta. Spuneam că sunt de acord cu ceea ce a spus colega de la PPE și noi suntem de acord uh, așa cum am spus și la reuniunea coordonatorilor, să avem un orizont al demersului de nostru după discuțiile de la Geneva, de la OIM și am prefera și noi să vorbim uh, după, la următoarea sesiune a acestei comisii, după uh, discuțiile de la Geneva. Mulțumesc! reprezentantul Comisiei dorește să uh, intervină nu pentru a comenta calitatea uh, propunerii, ci uh, pentru a ne vorbi despre semnarea convinției de către Comisie. Pot să, vă, pot să vă furnizez câteva informații generale, dacă doriți. Dați-mi voie să mă folosesc de această ocazie pentru a spune că acordăm uh, mare atenție introducerii pe agenda de lucru a acestui subiect. Noi uh, sperăm uh, să putem facilita statelor membre ratificarea Convenției OIM semnată anul trecut reprezentanții Comisiei au uh, încercat să coordoneze activitatea statelor membre uh, în ce privește această convenție din 2010 și în ce privește aceste instrumente care au fost negociate și în anii precedenți, uh, speră să devină instrumente importante care să fie introduse și în achiul comunitar. Nu cred că vor exista probleme de incompatibilitate cu achiul comunitar și îndemnăm uh, statele membre să uh, țină seama de domeniul de aplicare a acestor instrumente. Noi am colaborat cu oficiul Organizației Mondiale a Muncii. Noua convenție OIM uh, se va referi și la aspecte care țin de competența uh, comunitară. Dar în multe uh, privințe se cere doar respectarea unor standarde minimale. Statele membre pot aplica și instrumente la nivel mai ridicat decât aceste standarde ale OIM. Deci, uh, oricum, uh, acquis comunitar și standardele OIM trebuie să fie respectate de către statele membre. Și la conferința mondială a muncii, Comisia va juca un rol important în uh, activitatea de coordonare și facilitarea transmiterii informațiilor către toți partenerii interesați, partenerii sociali de asemenea în ce privește profesionalizarea um, lucrătorilor casnici. Deci, în legătură cu substanța, din perspectiva angajării forței de muncă, Comisia susține ideea că trebuie să fie sporit nivelul uh, profesional de calificare al lucrătorilor casnici, să crească și numărul femeilor care vor fi implicate în felul acesta în activitatea Uh, de pe piața muncii. Comisia recunoaște uh, că există riscuri în, în legătură cu precaritatea standardelor uh, în ce privește lucrătorii casnici, dar ă, convenția OIM, așa cum este schițată în clipa de față, va include o serie întreagă de calificări și într-o serie de state membre ale Uniunii Europene dispunem deja de o experiență interesantă în acest domeniu. Într-un context general, pot să vă dau două exemple practice în legătură cu ceea ce am făcut. Un exemplu este un proiect pilot care a fost solicitat de către Parlamentul European și pe care îl implementăm acum. Este vorba despre uh, convergența acestei uh, activități uh, domestice casnice cu cerințele generale de pe piața muncii. Noi trebuie să analizăm fenomenul muncii precare și să încercăm să uh, promovăm conversia acestor relații de muncă precare în relații de muncă uh, care corespund normelor europene, iar statele membre trebuie să uh, facă pași cât mai rapizi în a impune o asemenea transformare, ținându-se seama de drepturile sociale. Și uh, am finalizat un proiect în legătură cu condițiile decente de muncă am făcut studii de caz în Italia și am analizat acolo lucrători domestici uh, migranți. Deci, uh, puteți eventual să obțineți de la colegii mei informații suplimentare. Dacă aveți întrebări specifice, avem și uh, prezentă experta în materie juridică a acestui domeniu. Mulțumesc! Vom avea ocazia să punem uh, întrebări după uh, discuția de la Geneva. Deci luni și marțea viitoare vom discuta. Depunerea amendamentelor privind rezoluția se face până la 24 martie, orele 17. Vă rugăm textele să fie doar în engleză Vom adopta proiectul de rez- îl vom examina pe 13 și ve- le vom vota pe 14. Nu avem chestiuni diverse, ne-am încheiat lucrările și vă reamintesc că ne vom reîntâlni pe 13 și 14 aprilie. Vă mulțumesc!